stimate secretar general al Națiunilor Unite, pentru noi este o mare bucurie să vă putem saluta prezența din nou în Parlamentul European. Stimată doamnă Ban și dumneavoastră vă adresăm un cordial bun venit îl însoțiți pe soțul dumneavoastră astăzi în această vizită. Vă spunem bun venit în Parlamentul European de asemenea. Cu 70 de ani în urmă, stimate domnule secretar general, în 1954, Națiunile Unite au fost înființate la San Francisco. Astăzi, stimate doamne și stimați domni, Națiunile Unite sunt cea mai importantă organizație a colaborării internaționale sunt uh, coloana purtătoare pentru regulile pe care ordinea mondială se bazează și sunt esențiale pentru uh, garantarea securității internaționale o securitate internațională uh, care este provocată în cele mai diverse locuri din lume, mai mult decât oricând iar Națiunile Unite joacă un rol central pentru rezolvarea conflictelor și trebuie să joace acest rol pentru cele de care avem nevoie pentru a găsi soluții pașnice. Uniunea Europeană și acest Parlament în mod special partajează obiectivele centrale ale organizației dumneavoastră, domnule secretar general. Combaterea schimbărilor climatice, lupta împotriva sărăciei mondiale, a foametei mondiale, angajamentul pentru educație și creștere durabilă sunt esențiale în procesul de pace pe care dorim să-l stimulăm și de care avem nevoie urgentă. Noi, ca Parlament European, ne aflăm în această bătălie și putem putem să o spunem în numele colegilor și colegilor mei. Suntem alături de dumneavoastră. Tocmai de aceea, pentru mine este o mare onoare, stimate domnule secretar general, să vă spunem bun venit în această casă a democrației europene și mă bucur că am ocazia pentru a doua oară să vă dau cuvântul în Parlamentul European. Vă rog, domnule secretar general, să luați cuvântul. Excelență, domnule Martin Schulz, stimate președinte al Parlamentului European, stimați deputați în Parlamentul European, stimate domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, doamnelor și domnilor comisari, excelențe, doamnelor și domnilor, am onoarea de a mă adresa reprezentanților uh, popoarelor din Europa. Doresc să-l felicit pe președintele Schulz pentru primirea prestigiosului premiu Charlemagne pentru uh, munca sa de promovare a democrației și pentru că a adus Parlamentul European mai aproape de uh, poporul Europei, așa cum merită să fie. This parliament... Acest parlament reprezintă o mare diversitate de culturi și de tradiții, susținute de credința comună că suntem mai buni și mai puternici atunci când lucrăm împreună. Jucați un rol foarte important în toate domeniile de care se ocupă Organizația Națiunilor Unite. Uniunea Europeană este un pilon al cooperării internaționale pentru pace, dezvoltare și drepturile omului. Națiunile Unite pur și simplu nu ar putea să-și îndeplinească rolul fără susținerea, încurajarea și angajamentul Uniunii Europene. Vă sunt profund recunoscător pentru angajamentul dumneavoastră puternic. Doamnelor și domnilor, astăzi aș dori să uh, evidențiez trei provocări dominante și interconectate care uh, trebuie să beneficieze de atenția noastră comună. În primul rând, combaterea extremismului violent. În al doilea rând, răspunsul la provocarea reprezentată de migrație și, în al treilea rând, crearea unei lumi durabile pentru toți. Excelențe, doamnelor și domnilor, Creșterea extremismului violent reprezintă o mare amenințare la adresa păcii și securității internaționale. Brutalitatea la adresa civililor este uh, promovată și efectuată de grupările extremiste și reprezintă o amenințare la adresa valorilor de pace, prosperitate, toleranță și demnitate umană. Distrugerea uh, nesăbuită a patrimoniului cultural este o amenințare pentru omenirea întreagă. Eu îmi păstrez angajamentul deplin de a lucra cu instituțiile europene pentru a răspunde acestor provocări. Voi prezenta un plan de acțiune cuprinzător al ONU pentru a preveni extremismul violent și îl voi prezenta la adunarea generală în cursul acestui an. Reacția noastră pe termen lung se concentrează pe stimularea guvernanței responsabile, pe responsabilitate, respectarea valorilor universale și dialogul între comunități. Susținerea drepturilor omului și a uh, statului de drept este foarte importantă. Trebuie în permanență să fim conștienți de responsabilitatea noastră de a evita răspunsurile violente la uh, terorism și la extremismul violent, acele răspunsuri care înrăutățesc problema. Trebuie să îi uh, influențăm pozitiv pe tineri prin sferele religioase, educaționale și culturale și trebuie să reflectăm la ce îi motivează pe tineri și uneori pe tinere uh, să devină atât de înstrăinați și de radicalizați încât să fie gata să facă rău altora și sau să-și pună în pericol propriile vieți. Extremismul violent se manifestă cel mai mult uh, prin atrocitățile uh, unor organizații ca Daesh, Boko Haram, Al-Shabaab și alte grupări teroriste și extremiste. Este de asemenea clar că terorismul se manifestă prin acte violente de uh, limbaj și acțiuni violente uh, făcute de unii politicieni. Minoritățile sunt adesea ținta unor astfel de atacuri. Haideți să cooperăm ca să uh, eliminăm aceste rele de la rădăcină. Stimați deputați, doamnelor și domnilor, provocarea migrației reprezintă o uh, preocupare foarte importantă pentru noi toți. De la Mediterană până în mările Asiei de Sud-Est, prea mulți uh, bărbați, prea multe femei și prea mulți copii își pierd viața în uh, încercări periculoase de a fugi. Anul acesta, aproximativ 1800 de migranți s-au înnecat în Marea Mediterană. De, uh, de 24 de ori mai mult decât anul trecut în aceeași perioadă. Jumătate dintre cei care traversează Mediterana fug de război sau de încălcări ale drepturilor omului și se califică pentru protecția internațională acordată refugiaților. Europa are de jucat un rol important și are responsabilitatea colectivă de a acționa. Salvarea de vieți trebuie să fie principala prioritate. E adevărat că avem nevoie de acțiuni mai eficiente de aplicare a legii împotriva traficanților de persoane și a contrabandiștilor, dar avem nevoie și de alternative sigure la aceste călătorii periculoase și de canale legale, cum ar fi reunirea familiilor, vize uh, de educație și de muncă. M-am întâlnit cu cetățenii din Siria, Afganistan, Myanmar și din Republica Democratică Congo, care au fost realocați în mod reușit. Noile lor vieți nu sunt ușoare, dar și-au găsit siguranța și în noile lor cămine beneficiază de ajutor. Știu că sunt multe astfel de exemple în Europa și avem nevoie de mai mult acum. Azi dimineață am mai avut uh, ocazia să mă întâlnesc cu o fetiță din Siria de 9 ani, care a scăpat de uh, atrocitățile și de violența din uh, țara ei, din patria ei. Am fost foarte emoționat și mișcat atunci când ea a făcut apel la mine și mi-a explicat visul ei. am încurajat-o și am încurajat să nu dispere, să știe că lumea e alături de ei, că ONU și Uniunea Europeană sunt prezente și doresc să ajute poporul sirian. A fost uh, unul din momentele cele mai emoționante pentru mine. Stimați membrii în Parlament, eu și Organizația Națiunilor Unite Salutăm propunerea Comisiei Europene de a avea o politică a migrației. Astăzi, Comisia Europeană face o propunere pentru realocarea a 40.000 de solicitanți de azil, ceea ce este un pas în direcția cea bună. Vă încurajez uh, în urgez statele membre să dea dovadă de compasiune față de această propunere și să-și împartă responsabilitățile o împărțire a poverii O împărțire reușită a poverii poate să permită Uniunii Europene să răspundă la fluxul din ce în ce mai mare de uh, refugiați, dând în același timp un exemplu altor regiuni ale lumii care se confruntă cu provocări similare. Comisarul uh, ONU pentru Refugiați și Organizația Internațională a Migranților vor continua să colaboreze cu liderii europeni ca să răspundă crizei într-un mod care să susțină și să respecte drepturile omului și legislația internațională. Trebuie să avem o abordare cuprinzătoare, să avem în vedere uh, statele de uh, sosire, de tranzit și de origine. Trebuie să facem față acestor eșecuri ale unor guverne care au uh, creat un val de refugiați uh, cel puțin la fel de mare ca cel uh, din al doilea război mondial. Trebuie să lucrăm și la mentalitatea oamenilor, să eliminăm această stigmatizare a, a migranților. Uniunea Europeană are o populație care îmbătrânește și se produce o tranziție demografică. Este clar că pentru a răspunde la deficitul de, for- de forță de muncă și pentru a-și menține dinamismul economic, Europa are nevoie de migranți. Istoria Europei de după război oferă unul dintre cele mai mari exemple din istorie de cooperare pentru pace și prosperitate. Succesul Europei a devenit o forță de atracție importantă pentru migranți. Valorile Europei și principiile sale călăuzitoare trebuie să ducă la un răspuns. Și vă încurajez să fiți la înălțimea standardelor pe care le-ați stabilit dumneavoastră, pentru dumneavoastră și pentru lumea întreagă. Doamnelor și domnilor, aș dori acum să vorbesc despre a treia provocare globală, transversală, pentru uh, care ne bazăm pe leadership și viziunea europeană, ca să facem progrese în acest an critic pentru dezvoltarea durabilă. Acest an trebuie să fie unul al acțiunii globale. În 2015 am avut trei, avem trei șanse istorice pentru a ne înscrie pe o cale prosperă, sustenabilă și echitabilă. Mai întâi, în iulie, trebuie să reînnoim parteneriatul global pentru dezvoltare la conferința internațională privind finanțarea pentru dezvoltare de la Addis Abeba. Statele dezvoltate au responsabilitatea de a conduce punerea la dispoziție de fonduri pentru eradicarea sărăciei și uh, tratarea problemei schimbărilor climatice. Asistența oficială pentru dezvoltare va rămâne o parte esențială a finanțării acestei agende, mai ales pentru statele cele mai puțin uh, dezvoltate și pentru statele mici insulare, care au nevoie urgentă de o susținere continuă și sporită salut uh, țările care și-au atins obiectivul de a dedica 0,7% din produsul național brut pentru asistența oficială pentru dezvoltare, inclusiv 0,2% pentru statele cele mai puțin dezvoltate din lume. Solicit altor state membre OCDE să urmeze acest exemplu. Salut ideea luată de statele membre uh, decizia luată de statele membre UE astăzi de a spori aceste obiective. Le încurajez să nu precupețească niciun efort ca să-și atingă obiectivele cât mai rapid. În același timp, știm că asistența oficială pentru dezvoltare în sine nu este suficientă. Trebuie să mobilizăm finanțarea dintr-o gamă largă de surse, publice și private. Responsabilitatea fundamentală pentru finanțarea dezvoltării durabile aparține guvernelor. Astfel, trebuie să susținem ameliorarea unui sistem de impozitare corect și echitabil. De asemenea, trebuie să ne luăm angajamentul de a avea o cooperare fiscală internațională mai eficientă, să combatem evaziunea fiscală și uh, fluxurile financiare ilicite. Un rezultat reușit la Addis Abeba este crucial pentru construirea de încredere, pentru a genera avânt și pentru a ne transpune viitoarele planuri în realitate. Anul acesta este al doilea moment crucial pentru dezvoltare la New York, atunci când țările vor ajusta o agendă acum învechită pentru dezvoltare și vor adopta noile obiective de dezvoltare sustenabilă, care prescurtat se vor numi SDG. Pentru că ne dorim să avem o agendă pentru o planetă protejată și prietenoasă cu toți locuitorii săi. Trebuie să luptăm împotriva obiceiurilor de consum care nu sunt deloc durabile. Trebuie să avem în sfârșit o economie cu emisii scăzute de carbon. De asemenea, și la Paris, guvernele trebuie să-și mențină angajamentele și să-și țină promisiunile pentru a adopta un nou acord la conferința pentru climat. Un leadership european puternic este indispensabil dacă ne dorim să avem un nou acord pentru protejarea climei. Numai așa vom putea să luptăm împotriva riscurilor datorate schimbărilor climatice și vom putea să garantăm securitatea uh, resurselor și aprovizionării cu energie. Avem nevoie de acest angajament pe termen lung. Uniunea Europeană a dat exemplul pentru că deja pentru proprii săi locuitori încearcă să garanteze un viitor cu emisii mai scăzute de carbon, dar și un viitor mai prosper. Sunt bucuros că am aflat că s-au stabilit noi ținte în luna martie a acestui an pentru reducerea emisiilor uh, de dioxid de carbon și e bine că s-a făcut acest efort suplimentar tocmai pentru a garanta încheierea unui acord ambițios la conferința de la Paris și sperăm că astfel, până în 2020, se vor putea găsi uh, uh, cele 120 de miliarde necesare. Cu atât mai mult cu cât nu trebuie să uităm situația țărilor insulare, a țărilor mai puțin dezvoltate și a țărilor din Africa. Eu contez pe contribuția Uniunii Europene pentru a se atinge aceste obiective. De asemenea, contez pe Uniunea Europeană pentru a se pune la punct un pachet pentru țările cele mai vulnerabile, inclusiv țările insulare și țările cele mai puțin dezvoltate, un pachet care să țină cont de propriile lor motive de îngrijorare datorate climei și uh, dezvoltării. Este nevoie de un pachet care să cuprindă energia, adaptările necesare și uh, măsurile de luat pentru a mări rezistența la uh, ultimele evoluții. Acordul de la Paris ar trebui să întărească angajamentul pentru obiectivele fixate în 2020 și să fixeze niște uh, ambiții, uh, niște obiective și mai ambițioase pentru perioada de după 2020. Vă mulțumesc frumos pentru sprijin. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, anul acesta sărbătorim cea de-a 70 -a aniversare a Organizației Națiunilor Unite. Noi ne-am născut din cenușa celui de-al doilea război mondial, care a devastat Europa. Europa este acum un simbol al prosperității, al succesului, și a faptului că acestea sunt posibile chiar și după o mare devastare. Acum trăim într-o lume complexă, dar este și o lume a posibilităților. Și dumneavoastră sunteți gardienii acestor promisiuni. Dumneavoastră sunteți o locomotivă cu un motor foarte puternic. Vă rog frumos să continuați să trageți trenul lumii înainte și să uh, alimentați acest motor în continuare ca să rămână un motor foarte puternic. Astăzi noi pregătim lumea pentru generațiile viitoare. Vă mulțumesc pentru angajament, vă mulțumesc pentru felul în care conduceți, vă mulțumesc pentru democrație și pentru treaba foarte bună pe care o faceți atunci când îi reprezentați pe cetățenii europeni. Vă mulțumesc pentru că sprijiniți idealurile și obiectivele uh, ONU. Și vă mulțumesc și pentru faptul că mi-a dat ocazia să vorbesc în fața dumneavoastră. Excelențe, doamnelor și domnilor deputați, haideți să lucrăm împreună pentru ca această lume să fie mai bună, pentru ca toți oamenii, indiferent de unde vin ei, să trăiască în demnitate, o lume în care nimeni să nu fie lăsat pe din afară. Aceasta este răspunderea mea și răspunderea dumneavoastră uh, în secolul 21. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule secretar general. Dumneavoastră înțelegeți atât de bine germana, nici nu e nevoie de interpreți. Mulțumesc, domnule secretar general. Aplauzele colegilor demonstrează că subiectele pe care le-ați atins sunt cele care ne preocupă și pe noi și uh, vă suntem recunoscători pentru această a doua vizită a dumneavoastră în Parlamentul European și doresc să folosesc ocazia pentru a vă spune că eurodeputații și cred că pot să vorbesc în numele tuturor colegilor și colegilor, nu mulțumesc doar Națiunilor Unite, ci și dumneavoastră personal, pentru că eu cred că dumneavoastră sunteți un reprezentant credibil al ideii că este nevoie de o colaborare pașnică pe planeta noastră. Tocmai de aceea, domnule secretar general, vă mulțumesc.